So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Doamnelor și domnilor colegi, am plăcere să vă salut uh, la această continuare a reuniunii noastre, în această după-amiază. În uh, mijlocul nostru se află și uh, colegele de la, și colegii de la Comisia FAM, delegație condusă de Estrela, vicepreședinte a acestei comisii. Vreau să-i mulțumesc colegei mele, Regner, care a prezidat lucrările de dimineață și dacă îmi permite, trec direct la ordinea de zi, salutând-o cordialmente pe doamna vicepreședintă a Comisiei, Viviane Reding, cu care vom trece la un schimb de opinii, un dialog structurat. Și ca să nu mai întârziem, doamna comisar, aveți cuvântul. Good afternoon to all of you. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Dacă sunteți de acord, aș dori să discutăm uh, ce am realizat până acum și ce ne așteaptă de acum înainte. Dacă mă gândesc la 2012, am avut adoptarea regulamentului pe succesiuni, privitor la succesiuni, care a contribuit la uh, rezolvarea unor uh, situații dificile cu care se pot confrunta familiile și în același timp a ajutat cetățenii în instanțele civile și în dreptul civil. Apoi am făcut progrese în ce privește uh, mandatul de protecție civilă care va fi votat, dacă sunt eu bine informat, în, plen, în plenul dumneavoastră în mai. Asta înseamnă că dacă este așa, vom completa acest important pachet uh, al așa numit al victimelor. E vorba de directiva drepturilor victimelor în combaterea și a luptei împotriva femeilor. Deci vom avea pachetul complet în uh, următoarele săptămâni, sper eu. Și asta ar însemna un uh, mesaj important uh, pentru femei, dar nu numai. Uh, pentru toate persoanele vulnerabile, pentru copii de asemenea. O temă importantă pentru noi este susținerea economiei pentru a uh, avea din nou creștere economică. Aici știți că investitorii au nevoie de siguranță juridică și de predictibilitate. Motiv pentru care am dezvoltat acest capitol justiție pentru creștere, profitând cât mai mult uh, cu putință de elementele uh, pieței unice și încura- prin încurajarea cetățenilor, persoane fizice, juridice să efectueze operațiuni comerciale transfrontaliere. Avem exemple concrete, Bruxelles 1, adoptat pe baza raportului Zvivka în decembrie 2012, prin care se elimină procedurile intermediare pentru recunoașterea hotărârilor judecătorești în alte state membre și se facilitează circulația, transmiterea hotărârilor judecătorești, astfel încât se elimină cheltuielile transfrontaliere. Apoi, uh, recuperarea datoriilor, ordinul de uh, conservare al contului european, propus în iulie 2011, pentru a recupera o parte importantă a celor 600 de milioane de datorii transfrontaliere în fiecare an, că adesea nu se pot recupera aceste datorii pentru că pur și simplu costă prea mult acest proces de recuperare a lor. Negocierile uh, pe această temă sunt avansate și Comisia e de acord cu Parlamentul în sensul că e important să ajungem la un echilibru între interesele creditorilor și cele ale debitorilor. Apoi, legislația uh, europeană în materie de insolvență, 50% din uh, firmele noastre nu uh, au o durată de viață, ca să spun așa, mai îndelungată de 5 ani. Deci, uh, 200.000 de companii uh, dau faliment în fiecare an și 1,7 milioane de locuri de muncă se pierd în fiecare an. Asta înseamnă că noi vrem să încurajăm spiritul uh, de antrepriză uh, antreprenorial și cu această uh, legislație despre care vorbeam, oricum trebuie să ne gândim și la contextul mai larg al rezoluției Parlamentului care a fost prezentată de către domnul Lene pentru o nouă abordare europeană în legătură cu faliment și insolvență. Vrem să vedem că firmele uh, viabile, solide și mm, angajații lor pot, să poată beneficia de o a doua șansă și noi contăm pe susținerea comisiei noastre pentru adoptarea rapidă a propunerii. Apoi uh, se mai propune și o legislație comună a vânzărilor cumpărărilor în Europa. Trei pătrimi din companiile europene nu efectuează vânzări cumpărări transfrontaliere. Doar o minoritate de cetățeni uh, face astfel de tranzacții transfrontaliere iată, un potențial uh, comercial enorm uh, care este nefolosit. Și sperăm ca Parlamentul să fie activ, uh, să ne ajute cu această propunere cât mai rapid posibil, că ar fi bine pentru consumatori, le-ar oferi mai multe șanse și mai multă siguranță să cumpere în mod transfrontalier cu prețuri mai mici. Aici se consolidează protecția consumatorului aici și este și o legislație mai strictă decât uh, majoritatea legislațiilor naționale. Ultimul element despre care vreau să vorbesc aici e unul uh, hotărât chiar astăzi de comisie, o propunere pentru un regulament pentru simplificarea uh, formalităților administrative cu referire la anumite documente publice. 1,4 milioane de documente publice sunt se circulă, de fapt, anual între statele membre. Uh, cei care au trecut prin asta știu că e nevoie de tot felul de timbre, uh, e nevoie de semnături, ștampile, uh, traduceri oficiale și așa mai departe. Și asta costă, asta înseamnă timp pierdut și bani pierduți pentru cetățeni, pentru firme și înseamnă un obstacol în calea mobilității persoanelor. Deci, cu propunerea asta de astăzi, vrem să eliminăm birocrația din statele membre și să economisim banii și timpul oamenilor. E prima oară când utilizăm articolul 21.2 al tratatului, care își dorește să faciliteze exercitarea libertății de mișcare, de circulație a cetățenilor, și e vorba de certificate de naștere, deces, căsătorie, naționalitate, Uh, proprietate, statut legal, uh, puterniciri, proprietate intelectuală, uh, certificate penale, cazier, orice de acest gen, toate aceste documente vor fi simplificate și vor fi mai puțin bani cheltuiți și mai puțin timp pierdut, începând cu astăzi, cu ziua de astăzi. Și aș spune câteva cuvinte și în legătură cu Uh, acel tablou de bord uh, al justiției în Uniunea Europeană. Cred că ați primit o copie a documentului. E vorba de contextul general al redresării economice și a reformelor structurale în anumite state membre. Am văzut că există o corelație între uh, dreptul comercial și dreptul civil și această legătură între ele nu funcționează bine și investitorii nu au încredere pentru a face investiții. Puteți înțelege situația dacă vă gândiți că dumneavoastră sunteți un om de afaceri și știți că aveți nevoie de 4 până la 5 ani înainte de a obține, de a ajunge în fața instanței într-un litigiu și 10 ani înainte de a avea o hotărâre uh, definitivă. Păi atunci uh, nu cred că ăsta este un stimulent pentru un om de afaceri de a investi bani. De aceea e important să ne bazăm pe încrederea reciproc, reciprocă de care e nevoie pentru ca instrumentele europene să funcționeze, bazat pe recunoaștere reciprocă și cooperare. E bine pentru cetățeni, pentru justiție, pentru afaceri, pentru autorități care uh, au nevoie și așteaptă această încredere. Deci, pentru prima oară în uh, semestrul european, această analiză nu se va referi doar la pro- țările programului, ci pentru toate țările. Cred eu că e important, deoarece va însemna un stimulent pentru guvernele naționale ca aceștia, acestea să-și reformeze dreptul civil și comercial Eh, pentru mai multă încredere din partea cetățenilor. Deci va fi bine și pentru piața unică. Nu vreau să mă laud aici și nu-i vorba de cosmetică, nu-i vorba de a face niciun clasament între sistemele de drept național care sunt bune și care sunt proaste. Nu. E vorba de faptul că avem o mare varietate de tradiții și sisteme juridice și atunci statele membre trebuie să înțeleagă care este propria poziție și statele membre trebuie să se gândească dacă nu cumva își pot eficientiza sistemele și uh, nu pot face așa încât sistemele să devină mai independente. O profit de ocazie ca să uh, invit membrii Parlamentului și ai comisiilor juri, FEM, uh, LIBE, să ia parte la un dialog deschis pentru a îmbunătăți sistemele naționale de justiție în UE. Apoi, Eh, sigur, pentru că aici eh, sunt prezenți astăzi și membrii Comisiei FEM pentru drepturile femeilor, aș dori să subliniez importanța directivei care promovează transparența, echilibrul de gen între eh, directorii cu caracter neexecutiv ai companiilor listate. E vorba de a promova transparența, competența, talentele pentru că noi dispunem de femei cu foarte bine calificate și din păcate ele nu pot ajunge la poziții de vârf în companii, în ciuda tuturor progreselor făcute pentru un echilibru de gen. În realitate, încă totuși sunt de cinci ori mai mult bărbați în poziții de vârf de conducere decât femei. Și în ciuda faptului că 60% din absolvenții de universitate sunt femei. E vorba de talente care se pierd se pierd și nu sunt uh, valorificate. Deci, uh, noi am venit cu o propunere pragmatică, flexibilă, și anume cerem statelor membre să se asigure că marile corporații de pe lista noastră și care uh, sunt cele care dau tonul, uh, să prevadă proceduri uh, transparente de egalitate de gen și să ne asigurăm că în procesul de selectare a doi candidați egali, uh, se dă preferință femeilor. Eu spun totdeauna că nicio femeie nu va primi o poziție de top doar pentru că e femeie, însă nicio femeie, uh, niciunei femei nu îi se va nega dreptul de a ocupa o poziție de vârf doar pentru că este femeie, așa cum se întâmplă astăzi. Atâta timp când nu sunt ce, măcar 40% din uh, locurile din Consiliul de Administrație în aceste companii uh, Uh, care să fie ocupat de femei, trebuie să dăm acest drept de preferință talentelor feminine, dacă există o egalitate de competențe în, proces, în procesul de selecție. Um, Bun, trebuie să ne gândim și la decalajul în salarii între bărbați și femei, că știm că și aceasta este o problemă care persistă. Comisia și în serios obligația de a monitoriza aplicarea ă, prevederilor din directiva pentru egalitatea de tratament în ce privește egalitatea de salariu. Vom face un raport până la sfârșitul acestui an în legătură cu punerea în aplicare acestei directive, Așa deci aici știm că în ciuda tuturor progreselor făcute și în ciuda unor schimbări treptate pozitive de mentalitate, încă mai sunt multe de făcut. Dar eu am încredere că cu susținerea Parlamentului vom continua pe calea aceasta, pas cu pas, în anii care vor veni. Mai avem un subiect uh, pe care aș dori să vă supun atenției cred că Comisia și Parlamentul împreună ar trebui să reflecteze la o nouă viziune asupra politicilor uh, europene în domeniul justiției. A, bun, asta va trebui continua și de viitorul Parlament, dar pe, pentru ca să-i lăsăm, uh, iată, uh, un document pe baza căruia să poată lucra și pe care să-l finalizeze. În noiembrie vom organiza o conferință la nivel înalt care va aduce împreună uh, politicieni de vârf uh, din uh, statele membre și judecători din partea curților supreme și altelor instanțe, autorități judecătorești, juriști, pentru a face o reflexie comună, pentru că în ultimii ani am construit baza pentru un continent al justiției mm, și aici noua generație, care spune așa, de parlamentari poate să construiască plecând de la această fundație. Trebuie să lăsăm această moștenire și să le lăsăm și experiența membrilor de azi ai Parlamentului. Pe baza acestor reflexii, am impre- eu am intenția să prezint un document cu obiective cheie și priorități pentru spațiul justiției. Eu sper că această comunicare va contribui la discuția generală și reflexia privitoare la politicile care trebuie adoptate în viitor apropiat. Dați-mi voie uh, să fac câteva remarci uh, de încheiere în ce privește formarea în domeniul justiției și ce inițiative viitoare avem. Bun. Putem avea, să avem, putem avea cele mai bune legi din lume, dar dacă nu avem și juriști care să le aplice așa cum se cuvine, în realitate, atunci legile astea nu folosesc la nimic. Și fără uh, rețele bune și fără o înțelegere uh, comună între juriști din spațiul de justiție european, acest spațiu va rămâne doar teorie, va rămâne doar pe hârtie. De aceea vreau să vă mulțumesc pentru susținere, susținerea pe care ți-a acordat-o întotdeauna pentru a consolida rolul important al formării specialiștilor din domeniul justiției și munca noastră în comun în legătură cu proiectele pilot e importantă pentru mine e absolut necesară pentru judecătorii eh, de azi, dar și pentru a forma noua generație de judecători, de magistrați. Ca să nu cunoască doar propriile sisteme naționale, ci să cunoască sistemele europene în general. Și aș mai spune că planific încă să prezint o extindere a domeniului de aplicare al procedurii pentru uh, Uh, judecătorii, pentru procese ce țin de competența judecătorilor, pe baza unei consultări cu statele membre și să modernizez uh, directiva pachetului de călătorii și lucrez împreună cu colegii mei la o comunicare și o recomandare privitoare la căile de atac colective. Și cam atât. Mulțumesc. Mulțumim și noi, doamna comisar. dumneavoastră faceți parte dintre acea dintre comisar care își uh, respectă promisiunile. Dacă uh, mă uit uh, cam ce a anunțat până acum comisia și ce s-a făcut, cel puțin portofoliul doamnei Reding, pot să constat că doamna Reding chiar face ce spune îmi amintesc că la începutul legislaturii noastre am organizat o audiere în care am formulat unele cerințe la adresa ei și constatăm că toate acestea au fost îndeplinite chiar până în ziua de azi. Uh, așadar, uh, trebuie să exprim mulțumirea și recunoștința pentru faptul că avem în dumneavoastră o colaboratoare de nădejde. Și acum dau cuvântul uh, colegii mele Estrela, vicepreședinta Comisiei pentru Femei. Uh, obrigada por, em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Îmi face plăcere să pot lua cuvântul aici în uh, numele uh, Comisiei pentru uh, Afaceri legate de egalitatea de gen și probleme femeilor. Uh, Eh, din păcate, președinta noastră nu poate fi prezentă aici, dar vreau să mulțumesc eu astăzi, eh, doamne vicepreședinte Redin, pentru că a venit eh, la noi în Parlamentul European. Este foarte important să putem evolua împreună activitatea ultimilor ani. Suntem foarte mulțumiți să observăm că multe din inițiativele dumneavoastră ați vorbit despre creșterea reprezentării femeilor în consiliile de administrație și de supraveghere ale întreprinderilor. Iată, în această privință, femeile au potențialul și posibilitatea să, să fie mult mai bine reprezentate. Iată, ați creat șansa ca uh, femeile să se angajeze în poziții de putere nu doar politice, ci și economice. Este extrem de binevenită această uh, evoluție și vă mulțumim, doamnă Comisar Reding, pentru angajamentul pe care vi l-ați asumat și de care v-ați achitat. Sunt sigură că uh, și alții vor să ia cuvântul Eh, sper că domnul președinte va da cuvântul și colegilor și colegilor din Comisia FEM, pentru că și noi avem foarte multe comentarii și întrebări la adresa doamnei eh, comisar. Dar deocamdată mă opresc aici, mulțumesc. Da. Eh, o să dăm cuvântul tuturor, mai întâi domnului Berlinguer. Sì, io mi unisco alle considerazioni del nostro presidente. Mulțumesc, mă alătur și eu uh, spuselor președintelui nostru și mulțumesc uh, doamne vicepreședinte și comisar Reding și mulțumesc uh, și pentru modul în care își respectă angajamentele din actuala legislatură. O serie de acte legislative au fost propuse și a urmat de atunci o întreagă procedură și s-au făcut, pro- s-au făcut progrese. Deci nu se poate spune că Uniunea Europeană nu a muncit în uh, domeniul dreptului, al justiției, în toți acești ani. Însă, încercând să fiu subțint, vreau să mă refer la inițiativa aceasta tabloului de bord al justiției europene și la ideea pe care se bazează și vreau să spun că cred că este foarte important un principiu. Bun, de altfel am mai spus acest lucru și cu alte ocazii, însă iată, acum am ocazia să vorbesc direct cu doamna comisar și atunci îndrăznesc să repet spusele mele și anume Uniunea Europeană, în procesul său de integrare, eh, înaintează foarte lent și cu mare greutate. Și astăzi, integrarea și unitatea Europei a devenit o datorie absolută dacă dorim să ieșim din criză. Utilizarea instrumentelor de apropiere a normelor dreptului civil, dreptului comercial și ale dreptului penal uh, și administrării justiției, ale administrării justiției, după cum ați spus, domnule comisar, constituie o pârghie importantă pentru integrarea generală și pentru dezvoltarea economiei europene și pentru cetățenia europeană. Pentru că astăzi criza nu e doar de natură economică și financiară, ci și mai ales E o criză a participării a cetățenilor la ideea europeană. Cetățenii nu se mai simt europeni. Ne aflăm într-o fază critică. Eu cred că unul din motivele uh, situației în care ne aflăm este acela că în Europa se produc multe legi multe acte legislative și multe norme în tot felul de sectoare, mm, e o muncă lăudabilă și, pe drept cuvânt, doamna comisar s-a referit la succesiuni, care reprezintă un adevărat simbol. Iată, o instituție de dreptul antică și mm, privește pe toți cetățenii europeni. Noi astăzi discutăm uh, dreptul de vânzare-cumpărare și e posibil ca nu toți cetățenii să se ocupe cu tranzacții financiare sau Uh, nu toți cetățenii să se ocupe cu anumite acte juridice, dar toți cetățenii cumpără și vând. Deci sunt teme care privesc viața de zi cu zi naturală a unui cetățean. Și acest proces, uh, cu cât mai european devine, cu atât cetățenii se simt mai europeni, dincolo de propaganda pro-europeană. Noi ne ocupăm astăzi, uh, prin aceste acte, de substanța cetățeniei europene, e viața oamenilor de zi cu zi. Deci, iată, cum spuneam, facem multe legi, dar câte din ele devin și se uh, oglindesc în viața de zi cu zi a oamenilor? Câte se traduc în, într-un avantaj practic, în beneficiu pentru cetățeani? Câte noi instituții juridice uh, care uh, duc mai aproape legile una de alta și permit ca cetățenii să se simtă participanți la o unitate europeană mă întreb. Sau câte legi rezolvă problemele acestei enorme fragmentări care încă rămâne și, uh, din păcate, pe care Consiliul o păstrează în mod exagerat și chiar cu egoism uh, față de cetățenia europeană. Mai nu cumva noi producem foarte multe legi, dar nu suntem în stare să facem în așa fel încât acestea să și producă efecte practice. Deci problema tabloului de bord, problema unei justiții eficiente, Uh, cum se spune acolo, nu doar o justiție formală. Bine, și asta este de folos, dar justiție uh, pur și simplu reală. Problema implementării, punerii în practică, devine decisivă. Problema programului de la Stockholm nu e vorba doar să avem norme comune, ci și ca acestea să fie traduse în practică, puse în practică, în comun. Asta ar fi problema pe care aș uh, pune eu. Dar vreau să mai spun că avem un avantaj, cel puțin în domeniul ăsta, dialogul structurat este făcut în practică. Pentru că eu mă întâlnesc cu reprezentanții comisiei în continuu. Poate prea puțin cu doamna comisar, dar asta din cauza mea, dar mă întâlnesc cu uh, reprezentanții comisiei. Și între Parlament și comisie este un dublu trafic care mi se pare important, la fel de important ca cele instituționale, dar trebuie spus și că încă este insuficient, pentru că e vorba de o, o, o, o nou, un nou impuls politic. Trebuie să mai, mai degrabă trebuie să dăm importanță punerii în aplicare a legilor decât uh, legiuirii ca atare. Și plecând de la tablă, de la această tablă, uh, practic din clasă, uh, Trebuie să facem schimbări. E importantă cultura formării, după cum spuneați. Noi am insistat și am adoptat o serie de norme, noi Parlamentul, norme care au uh, dus apoi la proiecte pilot, dar și noi uh, paradigme culturale. Și aici e vorba de a continua ca școlile naționale uh, de magistratură să convergă spre un sistem de formare comun pentru că doar o activitate de formare în statele membre nu e suficientă. Și aici trebuie să facem progrese. Încă un lucru, avem nevoie de mai mult curaj pentru a depăși această fragmentare internă a normelor. Chestiunea pieței unice e un indicator. Discuția noastră referitoare la dreptul de vânzare-cumpărare e un indicator al faptului că încă ne temem să depășim această fragmentare. Ne teamă e teamă să avem norme comune. Deci dacă nu putem avea această norme uh, comune, iată, venim cu norme opționale, dar măcar să fie comune, dar uh, totuși există această întârziere, această teamă și unul din motivele crizei în Europa. Mai vreau să spun un lucru. Uh, comisia noastră a deschis un nou capitol și anume administrarea, administrația europeană, dreptul administrativ european nu e o competență specifică a doamnei Reding. Este un alt comisar care e competent, dar întreaga comisie nu cred că a prea văzut cu mare entuziasm această idee că noi dorim să dictăm norme în legătură cu modul în care funcționează administrația europeană, nu cea a statelor membre, pentru că avem tot felul de documente pentru asta. Însă se pare că documentele astea rămân în sertare, deci cred că trebuie să dăm un impuls ca drepturile cetățenilor să fie mai bine văzute la Comisia Europeană și cetățenii să-și vadă mai bine drepturile. Deci o transparență mai mare a administrației. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Berlinguer. Frau Lichten. Mulțumim. Acum, doamna Lichtenberger. Vă mulțumim, doamna comisar. Sunteți una din puținele persoane cu care, într-adevăr, ne face plăcere să colaborăm de la Comisia Europeană. Vă mulțumesc de aceea pentru modul în care ați lucrat cu noi împreună pe diferite dosare. Însă, asemenea colegului Berlinger, mă îngrijorează și pe mine transpunerea. Aici problema o constituie statele membre, care statele membre care um, privesc uh, toate elementele de legislație comunitară care ating, aduc atingere sistemelor lor naționale ca pe ceva uh, de evitat, de împiedicat și încearcă să slăbească cât pot uh, punerea în aplicare. Um, de altfel, dreptul comunitar este specialitatea mea și uh, aș vrea să vă întreb cum priviți dumneavoastră, cum evaluați dumneavoastră tendințele uh, foarte clare de la Consiliul European de a, de a promulga doar așa numite elemente legislative de tip soft law, deci um, care sunt uh, cu prea puțin, uh, cu prea puțin caracter obligatoriu. În, uh, mă interesează și dosarul adopțiilor internaționale. Puteți să ne informați în legătură cu stadiul dosarului, în ce privește uh, căile de atac uh, colective, pentru acțiunile colective, uh, poate ne spuneți și aici cum, cum va merge mai departe acest dosar. Vă mulțumesc. Mulțumim și acum doamna Morvai. Thank you very much. Uh, we have in our hands. Mulțumim domnule președinte, doamnă comisar, avem acest minunat caiet de, de, despre uh, tabela de marcaj a justiției europene. Se spune acolo că acest așa numit scoreboard are ca și obiectiv, pentru 2013 cel puțin, să îndemne statele membre să ofere mai, o justiție mai de încredere și mai eficientă prin furnizarea uh, unor date cuprinzătoare, agregate, de mai bună calitate eh, eh, despre sistemele lor naționale. Exact asta vrem și noi să auzim. Pe noi în Ungaria ne, ne-ar bucura foarte mult să avem date comparabile, de încredere, obiective, care pot fi comparate între toate statele membre ale Uniunii Europene. Și în temeiul principiilor statului de drept uh, ar trebui ca și standardele de apreciere a sistemelor de justiție să fie și ele obiective, uh, măsurabile. Și ar trebui să există o limită în um, ce privește competențele Uniunii Europene de a evalua și de a critica, chiar de a pedepsi anumite sisteme judiciare și juridice și de a nu pedepsi pe altele. Doamna comisar Reding a spus foarte frumos în introducerea ei că acest așa numit scoreboard nu este altceva decât o orientare pentru statele membre. Numai că în cazul Ungare se pare că este totuși ceva diferit. Da? Este chiar un argument pentru a ne pedepsi, pentru a pedepsi o țară întreagă, punând în aplicare și invocând articolul 7 al tratatului. Deci, întrebarea mea este, în ce măsură evaluarea sistemelor judiciare, juridice din statele membre ale Uniunii Europene este într-adevăr obiectivă, de încredere și comparabilă atunci când se vorbește despre standarde și de ce Ungaria este aici tratată în mod excepțional. Vă mulțumesc. Dankeschön, Tadeu. Mulțumesc, domnul Sfiefka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnei comisar Reding pentru prezentarea foarte bună, ca de obicei. Uh, Dumneavoastră veniți în mijlocul nostru nu pentru a vorbi despre vise, ci despre modul în care ele pot să se realizeze în practică. Și cred că ar fi foarte bine să adăugăm că eficacitatea activității doamnei comisar se bazează și pe o vastă experiență pe care a dobândit-o într-o activitate îndelungată în cadrul instituțiilor europene. Mulțumesc foarte mult pentru acest document um, care este un barometru al activității în domeniul justiției. Și Aș vrea să mă refer acum la rapoartele de inițiativă în legătură cu unele probleme care figurează în acest caiet. Noi suntem comisia competentă pentru problemele din justiție care se referă la dreptul comercial, la dreptul civil și cred că uh, tot ceea ce uh, se referă la acest domeniu va fi aplicat ca atare în Parlamentul European. Rezultatele pe care le-am parcurs pe repede, nu vreau să intru în detaliu, demonstrează cât de important este unul din elementele fundamentale când vorbim despre construcția unei pieți interne comune și despre buna funcționare a sistemelor juridice în Uniunea Europeană. Ele trebuie să se bazeze pe încrederea că sistemul construit este funcțional. Iar aceasta este datoria noastră. Din păcate, uh, mijloacele noastre financiare sunt limitate, inclusiv în ce privește construcția unui sistem în justiție. Și acolo unde sistemul nu funcționează, se ajunge la o lipsă de încredere care dăunează funcționării Uniunii Europene. Lucrurile nu uh, ies întotdeauna așa cum am vrea noi din acest motiv. De aceea noi vă sprijinim întru totul în munca dumneavoastră pentru ca mecanismul creat să fie funcțional, pregătirea juriștilor să fie adecvată, crearea unei culturi juridice europene, elaborarea unui concept comun în domeniul justiției și din acest punct de vedere aveți sprijinul nostru. Am și o întrebare care se referă la un document esențial în ce privește construirea încrederii și uh, climatului de securitate. Mă refer la combaterea practicilor abuzive care pot să dăuneze instituțiilor europene. Există un document care a fost adoptat de către Comisia competentă în fond, în care este vorba despre temeiul juridic și eu cred că dacă a, am mai uh, reveni asupra temeiului juridic, cred că activitatea ar putea să fie urgentată pentru ca toate situațiile abuzive să poată să fie înlăturate. După aceea mai există și posibilitatea de opt-out pentru Marea Britanie. Eu aș vrea să știu care este abordarea dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să mulțumesc doamnei comisar pentru ocazia de a avea astăzi acest dialog structurat. Am o întrebare scurtă. Mă bucură faptul că dumneavoastră doriți să puneți bazele pentru activitatea parlamentară și după 2014 să creați bazele pentru o arie um, a justiției europene și la noi, în Germania și în alte state, există și instituții instituția grefierului cu studii superioare. Este uh, uh, o posibilitate ca acest personal din domeniul justiției să preia o parte din atribuțiile judecătorilor, astfel încât activitatea să fie urgentată. Nu știu însă dacă această instituție a grefierului cu studii superioare um, se discută și în alte țări, dacă uh, nu am putea pe plan european să încercăm să eficientizăm activitatea în justiție prin uh, intermediul acestui personal calificat. Mulțumesc. Mulțumesc. Și domnul Gargani. Președinte, eu mi scuso cu la comisie. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze față de doamna comisară pentru că am sosit în întârziere, am participat la altă reuniune și m-a interesat, m-ar fi, fi interesat să ascult uh, Um, intervenția domniei sale, dar dezbaterea îmi permite să iau cuvântul oricum. Dumneavoastră, doamnă Reding, cunoașteți uh, bunele relații de cooperare pe care le-am avut cu dumneavoastră, chiar când aveți alte competențe, dar cred că astăzi noi putem uh, profita pentru a face și un discurs de natură generală referitor la justiție, problema cea mai delicată Uh, în Europa, bun, poate că se pune mai mult și în Italia, e o problemă importantă pentru democrație în general. Și eu subliniez, bazându-mă pe cele ce a spus pe drept cuvânt domnul Berlinguer, că ne afectează foarte mult criza economică Deci, s-au adoptat aceste măsuri de rigoare. Referitor la această rigoare pe care trebuie să o avem. În Italia se spune în glumă că toată lumea, toți am devenit economiști și fiecare și are propria sa soluție. Eu cred că economia e consecința unei strategii politice, de deci, dacă dorim să vindecăm economia, în, la nivel european. Trebuie să avem o Europa unită, o Europa politică, o Europa în care dreptul comunitar să facă progrese. Bun, așa ca un rezumat, dacă puteți face, în ultimii ani, aș spune că prevalența factorului economic ne-a făcut să pierdem din vedere un scop de armonizare generală a normelor și deci prevalența uh, justiției, gestionării justiției. norme care trebuie să ducă la o unificare inclusivă a magistraturii. Domnul Berlinguer are mare experiență, a fost în Consiliul Superior al Magistraturii în Italia. În momentul în care Consiliul Superior al Magistraturii, mai ales în Italia, lua inițiative ca să încerce să poată determina uh, mă rog, o structură juridică unitară. Bun, știm că în Italia există totuși anomalii, dar eu cred că pe plan european putem face asta, deși nu sunt o persoană care să fie naivă, dar trebuie să avem uh, un discurs politic pentru o problemă politică, problemă reală. Deci, trebuie să avem o unitate politică ca să ne ducă la un drept comunitar uh, în adevăratul sens al cuvântului. Doamna Lichtenberg v-a cerut un răspuns uh, precis în legătură cu adopțiile transfrontaliere, dar eu v-aș întreba dacă uh, mi-ați putea spune dacă azi vă puteți lua un angajament pentru 2014, pentru viitoarea legislatură, pe o problemă specifică ce poate privi un, unele sectoare ale justiției mai ales, dar eu mă refer la un sector instituțional pentru care trebuie să avem o lege europeană pentru a ghida, practic, procesul de dezvoltare europene. Mulțumesc! Frau Cornelissen, bitte. Mulțumesc, doamna Cornelissen. Thank you, Mr. Chair. I'll try to keep it short. Mulțumesc. O să am o intervenție scurtă. Mulțumesc foarte mult, doamna Reding, pentru prezentarea făcută și pentru tot ceea ce ați făcut în ultimii patru ani. Aș dori să vă adresez două întrebări. Um, una este legată de diferențele de salarizare despre care noi am redactat două rapoarte în Comisia pentru Femei și uh, întreb dacă există vreun proiect de elaborare a legislației în acest sens și uh, cealaltă întrebare este legată de uh, concediul de maternitate pentru că există în clipa de față un conflict interinstituțional, lucrurile din acest punct de vedere par a fi înghețate într-o confruntare iar noi, membrii ai Parlamentului, am fi dispuși să ajungem la un compromis, dar Consiliul vrea să știe care este poziția noastră înainte de a se pronunța în legătură cu propria poziție. Comisia spune că nu poate să propună uh, o nouă directivă în ce privește acest uh, concediu parental oare am putea să punem armele în teacă pentru un moment pentru a încerca să vedem care sunt totuși posibilitate pentru a debloca situația. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Thompson este ultima persoană înscrisă pe listă, după aceea vom da cuvântul doamnei comisar Reding. Vă rog, doamna Thompson. Uh. Înainte de toate, vreau să vă mulțumesc pentru prezentarea legată de demersurile în curs și eu aș avea o întrebare legată de cota de reprezentare a femeilor. În ce măsură ați putut face progrese în relația cu Consiliul, ce putem noi uh, face în Parlament pentru că cred că este o situație în care majoritatea blochează puțin progresele în acest domeniu. Ich bin jetzt ganz kurz, wenn meine Frage... Intervenție foarte scurtă, doamna Regner. Eh, credeam că eh, se va mai formula o întrebare dumneavoastră. Domnule comisar, vedeți, Comisia juri și Comisia FEM colaborează bine și se întâlnesc frecvent. Am avut și luni un schimb de vederi în legătură cu reprezentarea echilibrată a, de gen, dar este pe de altă parte și un subiect în care eh, fiecare are viziuni puțin specifice și pentru munca noastră în Parlamentul European este foarte important să um, știm în ce măsură veți avea dumneavoastră succes, câștig de cauză în relația cu Consiliul. Doamna comisar, au fost uh, o serie întreagă de întrebări, dar cu siguranță veți putea să răspundeți la toate. Domnule președinte, voi încerca cel puțin să fac acest lucru. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au spus că împreună am reușit să facem un important pas înainte și într-adevăr așa este pentru că îmi amintesc de pildă că ne-am aflat în această încăpere când am avut o audiere care a însemnat începutul creării uh, unei Europe a justiției, pentru că pentru prima dată am avut puteri pe care ni le conferă tratatul de la Lisabona să acționăm în acest domeniu și de atunci s-au întâmplat multe lucruri. Eu sunt de acord cu domnul Berlinguer că elaborând legi și uh, de luând decizii legate de uh, legi uh, și implementarea lor nu sunt același lucru. Noi, în calitate de legiuitori europeni, avem o problemă. În momentul în care aceste legi trec prin parlamentele naționale, nimeni nu mai spune că este vorba de o legislație europeană. Ele brusc devin legi naționale. Deci momentul în care directivele sunt implementate în legislația națională și este o problemă de vizibilitate pentru noi în calitate de eurodeputați, pentru că noi um, facem mari eforturi aici, dar în cele din urmă vizibilitatea acestei activități în fața propriilor votanți um, nu este cea dorită. Nu mai devine uh, Evident că este vorba despre implementarea unei directive europene care urmează să îmbunătățească viața cetățenilor europeni, fie că este vorba despre competiție, fie că este vorba despre alt domeniu. Acesta este motivul pentru care eu într-un mod sistematic, de câte ori am avut ocazia, atunci când nu era vorba despre drept penal, pentru că în dreptul penal sigur că trebuie să fim foarte uh, precauți, am încercat să recurgem la un regulament. Uh, astăzi, Comisia a căzut de acord asupra celui de-al 13-lea regulament pe care l-am elaborat și deci asta înseamnă că regulamentul nu trebuie să treacă printr-un sistem național și uh, conceptul european uh, în final nu mai uh, devine vizibil. De aceea, eu cred, și acesta este un mesaj și pentru uh, viitorul Parlament, că Parlamentul viitor va trebui să insiste uh, ca din partea Comisiei să se facă cât mai multe propuneri de regulamente, mai degrabă decât de directive. Eu cred că aceasta este o modalitate de a ieși din impas. Există și o altă problemă. Când vorbim despre legislația europeană, uh, Comisia vine cu o propunere și după aceea apar situații conflictuale în Parlament. Nimeni nu vorbește despre lucrurile care evoluează foarte lin, neconflictual, care se votează pe bandă rulantă, ci ă, se vorbește doar despre acele situații în care în plenară se ajunge la situații conflictuale, la confruntări. Deci trebuie să ne gândim din nou cum putem să prezentăm contribuția europeană venită din partea propunerilor Comisiei și Parlamentului, să o prezentăm mai bine cetățeanului, tuturor cetățenilor din țările noastre. Și după aceea, domnule Berlinger, aș dori să vă și uh, mulțumesc pentru ideea legată de pregătire pentru că în cadrul financiar multianual eu sper să dispunem de banii necesari pentru pregătirea profesională. Sper să rămână suficienți bani încât să putem să ne realizăm acest desiderat. Cred că în felul acesta am răspuns și la întrebarea doamnei Lichtenberger, care era similară cu cea a domnului Berlinger în legătură cu implementarea. Dar după aceea, doamna Lichtenberger a vorbit și despre adopțiile internaționale. Am urmărit cu mare atenție acest subiect și îmi amintesc că și Comisia de la Haga a organizat împreună cu noi o conferință internațională în 2009 la Strasburg în legătură cu provocările legate de subiectul adopțiilor internaționale. Trebuie să știți că este un tip de legislație în care este nevoie de consens în Consiliu, pentru că se referă la dreptul familial și acesta ține de subsidiaritate. Știm care sunt neajunsurile singurul lucru pe care aș putea să-l fac este să eliminăm aceste neajunsuri de pildă libera circulație în interiorul Uniunii Europene pentru cei care uh, au uh, adoptat în cadrul unor proceduri internaționale uh, copii și care sunt consecințele acestor adopții Dumneavoastră știți că este vorba despre Convenția de la Haga, care se ă, stă la baza acestei problematici. Domnule președinte, ar fi interesant dacă v-ați gândi care trebuie să fie mesajul pe care să-l transmitem următorului Parlament, să vedem ă, ce va face Parlamentul în noua sa componență în situațiile în care este nevoie de unanimitate. Pentru că știți, uneori, poți să te duci la o formulă de cooperare consolidată. În ce privește divorțul pe plan internațional, pentru prima dată aici s-a folosit această formulă, care nu este o formulă perfectă, eh, pentru că în curând vom fi 28 de state membre, dar oricum este o posibilă soluție și trebuie să ne gândim dacă la nivelul Comisiei această formulă ar trebui să fie folosită într-o manieră mai sistematică. Oricum, am avut o discuție cu președintele um, Comisiei dumneavoastră despre acest subiect. Eu cred că nu trebuie să existe un follow-up al programului de la Stockholm și vă spun de ce pentru că programul de la Stockholm a fost configurat de către Consiliu într-un moment în care nu a existat o politică în domeniul justiției pentru că nu exista competențe prevăzute în tratat. Acum această politică este considerată a fi o politică normală. Nu mai avem nevoie de programe din partea Consiliului. Cred că putem să facem uh, politică în domeniul justiției în cadrul procedurilor normale. Trebuie să existe, din acest punct de vedere, un fel de testament pe care să-l transmitem uh, noului Parlament. Deci, noi, noi, Comisia și dumneavoastră Parlamentul, va trebui să ne elaborăm propria Uh, procedură în ce privește competențele legislative. Acesta este mesajul pe care doream să vi-l transmit. Iar acum în ce privește reparațiile. Este o problemă dificilă, după cum știți, pentru că știți că există poziții divergente. Președintele Comisiei m-a rugat să colaborez împreună cu colegii mei pentru Almunia și Goș, pentru a, găsi, a cădea de acord, a, pentru a găsi o soluție echilibrată care să fie adaptată modului european de a vedea lucrurile. Și să știți că nu va fi copierea unui sistem american. Cu siguranță nu. Cei trei comisari uh, au căzut de acord. Noi vom veni cu un comunicat și la această recomandare privind um, acțiunile colective uh, privind încălcarea legislației europene pentru un mai mare acces la justiție Vom încerca să creăm garanții mai bune pentru toate părțile implicate și pentru a, a evita pe cât posibil modalitățile abuzive de uh, soluționare. Iar acum, în ce privește acest barometru al justiției? Um, e vorba doar de o primă tentativă. și e o măsură integrată în semestrul european. Deci nu e vorba doar de un tablou de bord uh, privitor la întregul domeniu al justiției și doar se concentrează pe dreptul civil și comercial, care au o influență directă asupra uh, evoluției economice a unui stat membru. Bun, sunt discuții uh, aprinse în întreaga Europa în legătură cu această măsură, dar face parte în sistem acum. Deci e un bun pas înainte, face parte din sistem. Sigur, lucrurile pot fi făcute și în alt fel. Se poate modifica dacă cumva sunt defecte, atunci ele pot fi corectate. Însă avem acest sistem și cred că asta e, asta e cel mai important lucru dată Comisia Jurii, trebuie și dumneavoastră să vedeți cum uh, puteți uh, acționa pe viitor ținând cont de acest element. Doamne Mordvai, i-aș spune că autoritatea Uniunii Europene este conferită prin tratate, foarte clar. Iar Tratantele impun foarte clar Comisiei să trateze toate statele membre pe picior de egalitate. Și este exact ceea ce facem noi. Deci atunci când începem o procedură de încălcare, întotdeauna trebuie să fim 100% întemeiați juridic. Dacă nu, nu va fi acceptată procedura de Curtea de Justiție, care e foarte sensibilă la aceste probleme este legală această măsură conform tratatului sau nu. Deci puteți fi absolut sigură că tot ceea ce face Comisia este verificat înainte de serviciul juridic și este legal, astfel încât noi să avem câștig de cauză când ne adresăm curții de justiție. Asta facem întotdeauna. Domnul Zvivka. Vă mulțumesc uh, pentru că doriți să prezentați un raport din proprie inițiativă pe chestiunea acestui tablou de bord. Cred că merită, deoarece e, după cum spuneam, un prim pas din uh, mulții pași care sper eu că vor fi parcurși în viitor. E un experiment uh, la acest moment. Deci, deodată, acum puteți spune dacă e un, dacă e un experiment pozitiv Sper că vom avea reacții din partea, și date din partea tuturor statelor membre. Nu Comisia a colectat datele, ci experții, mai ales cei ai Consiliului Europei, experți, specialiști în acest domeniu. Deci, e menit acest instrument să fie un ajutor pentru viitoarele reforme ale justiției. Dacă dumneavoastră puteți contribui cu un raport din proprie inițiativă, cred că ar fi foarte valoros și binevenit. Deci vă mulțumesc. Dacă dumneavoastră într-adevăr vreți să faceți așa ceva, va fi de mare ajutor. Bun. Temeiul juridic pentru antifraudă. Știți, Comisia a făcut o propunere uh, pentru o directivă care să consolideze protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene prin măsuri de natură penală. Avem nevoie de o definiție comună europeană a fraudei și ce înseamnă un comportament de natură penală, de asemenea, trebuie bine definit la nivel european am propus un temei juridic aici, uh, prin articolul 325, 325 al tratatului, care se ocupă de acțiunile care trebuie întreprinse pentru protecția intereselor financiare și protecția bugetului. Și asta se aplică tuturor și nu e uh, prevăzut acolo nicio uh, opțiune de opt-out și să vă gândiți la asta când analizați problema. Deci temeiul juridic. Bun, știu, este o întreagă discuție. Și știu că nu toată lumea e de acord. Eu am făcut o alegere, o alegere bazată pe informații și înțeleg foarte bine că bun, alții pot avea alte alegeri, la fel de bine informate, dar trebuie să găsim o soluție. Eu sunt gata să vin aici și să discutăm să discutăm în detaliu și să vedem uh, care e cea mai bună soluție. Eu am motivele mele <laughs> și sunt gata să mi le susțin. Doamna Nibler, în ce privește protecția drepturilor, cu grefierul uh, care are studii superioare. Bun, acest subiect nu e pe agenda mea. Trebuie să vedem cum putem integra în uh, chestiunea formării Uh, acest, uh, această instituție specifică. Probabil ăsta este un aspect specific Germaniei. Acum eu nu, nu sunt așa mare specialistă ca să știu dacă în alte state membre e la, fel, e la fel situația. Dar bun, avem și chestiunea medierii. Avem uh, ADR și ODR. Am extins și modul în care se poate găsi o soluție la nivelul unei instanțe. Deci, în acest context al unei viziuni deschise, cred că putem rezolva și această chestiune. Bun, cred că deja am răspuns în parte uh, întrebării domnului Gargani, pentru că domnia sa practic a repetat uh, ceea ce a spus domnul Berlinguer <laughs> și ceea ce au spus uh, alți antevorbitori ai uh, domniei sale. Sunt de acord în statele membre se vorbește doar de criză, criză și iar criză. Unul din motivele pentru care eu am propus justiția pentru creștere e pentru a deschide și percepția noastră și a arăta că justiția nu se referă doar la drepturile persoanelor, ci justiția poate ajuta în general economia să își revină. Și, uh, și acest uh, tablou al justiției merge în această direcție. De aceea spuneam, e doar un prim pas pentru uh, că se referă doar la dreptul civil și comercial. Și știu că mulți miniștri, mai ales în țări care se confruntă cu dificultăți, au fost activi pentru a-și reforma din temelii sistemul uh, de drept comercial uh, și civil. Pentru că ei au înțeles că, până la urmă, e vorba de a readuce uh, încrederea investitorilor. E o situație sine qua non, e o condiție sine qua non. Doamna Cornelison s-a referit la decalajul salariilor între bărbați și femei. Știți că aici trebuie să facem o revizuire a directivei motiv pentru care eu voi face un raport care se va concentra pe aplicarea uh, prevederilor privitoare la egalitatea de plată în practică în statele membre și după ce vom avea această analiză, vom putea ști dacă e necesar să facem o revizuire a directivei sau nu. Însă, în primul și în primul rând, trebuie să avem, să dispunem de această analiză aprofundată a situației din statele membre cu punerea în aplicare, înainte de a vedea dacă uh, trebuie o reformă sau nu, dar trebuie să ținem cont de informațiile de acest raport. Deci, cu siguranță, ne vom întoarce la această întrebare. Apoi, concediul de maternitate. Astăzi, m-am întâlnit cu ministrul muncii ă, din Lituania, deoarece Comisia a avut o întâlnire cu guvernul lituanian și am ă, avut un dialog cu ministrul în legătură cu concediul de maternitate și eu consider că ministrul va ține cont uh, de asta și va discuta cu Parlamentul să vadă ce se poate face în acest sens. Uh, eu am repetat uh, de multe ori, Consiliul a hotărât să nu continue discuțiile dacă nu face și Parlamentul o mișcare. Însă, diversele președinții au discutat cu Parlamentul deși Consiliul a spus că nu mai dorește discuții, acum noua președinție lituaniană și-ar dori să aibă uh, contacte cu Parlamentul ca să vadă dacă nu cumva se poate găsi o soluție pentru concediul de maternitate. Deci chiar în această dimineață am discutat cu ministrul muncii din Lituania, cu doamna ministru și sper că dânsa va, dumneavoastră va contacta Parlamentul pentru un schimb de opinii cu uh, raportorul. Cred că e vorba de doamna Estrela, de fapt. Doamna Thompson a adresat o întrebare în legătură cu cotele și în legătură cu o posibilă minoritate sau minorități care ar bloca lucrurile la Consiliu. Eu i-aș spune că, pentru moment, lucrurile par să se desfășoare bine la Consiliu. Sigur, Consiliul examinează chestiunea de acest punct de vedere. Ei doresc să știe dacă Comisia are dreptul de a prezenta o directivă pe tema asta și Serviciul Juridic al Consiliului având în vedere că din 1957 nu avem un tratat nou pe chestiunea asta, re- respinge competența Uniunii Europene. Deci eu cred că la început principala discuție vor, se va referi la temei juridic, dacă există un temei juridic pentru ca noi, Comisia, să facem o propunere, da sau nu. Și știu de ce, pentru că după ce vezi care este propunerea și care este fondul acestei propuneri, apoi e dificil să nu fii de acord cu ea. Și deci temeiul juridic folosește pentru a uh, ieși din situația în care trebuie să vezi ce articol al legii se aplică și cred că de aceea e atât de important ca și Parlamentul să examineze chestiunea asta a, a temeiului juridic cred că va fi un semnal foarte puternic din partea Parlamentului, pentru că înainte ca eu să fi putut uh, propune directiva, a trebuit să am și acordul uh, serviciului nostru juridic de la Comisie, care întotdeauna analizează temeiul juridic. Așadar, ei au spus da, avem temeiul juridic, e foarte clar, acum Parlamentul este cel care trebuie să ne ajute în uh, direcția în care dorim să mergem. Ce ar fi într-adevăr un ajutor uh, mult uh, necesar, domnule președinte, dacă cât mai curând posibil am putea să avem un dialog cu Parlamentul European și acesta să spună cuvântul. Mulțumim, doamnă comisar, mulțumim și pentru faptul că ați rămas puțin mai mult decât era planificată această uh, dezbatere, dar vedeți că aveți susțineri din partea acestei comisii și vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 11, care vizează modificarea regulamentului privind procedurile de insolvență. Doamna comisar a vorbit deja despre um, această primă dezbatere care urmează, dar Haideți să dăm mai întâi cuvântul Comisiei, pentru că aici este vorba de o inițiativă legislativă a Parlamentului la care Comisia a răspuns, a răspuns printr-o propunere proprie la raportul nostru de inițiativă și atunci cred că este oportun să dăm cuvântul Comisiei mai întâi. Good afternoon. Bună ziua tuturor. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, membri ai Parlamentului, este o onoare pentru mine ca după aceste discuții și ascultând-o pe vicepreședinta Comisiei, să vă vorbesc despre unul din dosarele pe care le-am gestionat bine și pe care l-am finalizat anul trecut în decembrie. Este vorba de insolvență. Ce am făcut noi, de fapt? Am revizuit regulamentul Parlamentului European și al Consiliului, amendând uh, regulamentul Consiliului din anul 2000 cu privire la insolvență și am încercat să controlăm astfel un nou cadru de reglementare pentru uh, procedurile de insolvență uh, în temeiul regulamentului în vigoare. Pe acestea ne-am bazat. N-aș vrea să pierd foarte mult uh, timp cu prezentarea, dar pot să vă spun că am argumentat în prima parte a propunerii de ce e necesar acest regulament. Pentru că avem reguli care gestionează din 2000 încoace uh, afacerile cu caracter transnațional intracomunitar, totuși considerăm că aceste reguli trebuie adaptate provocărilor crizei economice prin care trecem. Tocmai de aceea am și propus-o. Am propus regulamentul. Mă bucură foarte mult că Comisia Jurii a organizat acest prim schimb de opinii și sunt sigură și am văzut deja că Parlamentul uh, uh, oferă, dă uh, aceeași importanță acestui dosar ca și Comisia Europeană. Sper ca în, cole, ca în calitate de colegislator să progresăm cât se poate de repede, cu cât mai puține impedimente, pentru că avem nevoie de acest dosar și avem nevoie de transpunerea cât mai rapidă a acestui proiect legislativ. este unul din acele dosare pe, când, pe care atunci când le primești uh, pe masa ta de lucru și pe vremea aceea în noiembrie 2011 am primit acest uh, dosar de la domnul Leine personal, este unul dintre acele dosare, acele dosare la care reacționez imediat. Și am ținut foarte mult cont de uh, recomandările din acea rezoluție este una din acele inițiative pe care îți face plăcere să le analizezi. Pentru că arată că nu doar faptul că Parlamentul are niște opinii care le considerăm fezabile și care pot fi puse în aplicare, dar cred că domnul Lene a fost acolo la prima prezentare a propunerii noastre am constatat că și Consiliul a fost deschis dezbaterea acestei propuneri legislative. Așadar, ce propunem noi? Mai întâi, extindem domeniul de aplicare a regulamentului și includem în acesta și pro, uh, procedurile hibride și de preinsolvență. Era una din solicitările rezoluției parlamentare. Conform pro, punerii noastre, regulamentul nostru va cuprinde în domeniul său de aplicare și noile proceduri de insolvență și preinsolvență, oferind o a doua șansă uh, antreprenorilor onești și persoanelor fizice. În al doilea rând, rezoluția a cerut Comisiei să clarificăm uh, noțiunea de centru uh, al intereselor comune, care este uh, principalul factor de legătură în determinarea jurisdicției dreptului, a normei de drept aplicabile. În acest sens, sens, pentru o mai mare certitudine juridică pentru creditori, propunem criterii clare pentru determinarea așa numite uh, uh, jurisdicției uh, competente și pentru eliminarea așa numitului forum shopping, alegerea instanței și jurisdicției cele mai favorabile. În ce privește uh, uh aplicarea în cazul persoanelor fizice, uh, se aplică prevederi care au mai multă claritate. Da? de, și se distinge între domiciliul uh, uh, permanent și obișnuit, pe de o parte, și centrul af- de afacerilor desfășurate de persoana fizică, pe de altă parte. Tot la cererea Parlamentului European, prevedem în propunerea noastră cooperarea între instanțele de, uh, la diferitele uh, niveluri. prima instanță, instanță superioară, un element esențial preluat din rezoluție a fost să prevedem uh, reguli care vizează și bunurile companiilor declarate insolvente. Este un element de noutate față de regulamentul existent. Probabil înțelegeți foarte bine că uh, prin piața internă, piața internă și uh, Uh, comerțul transfrontalier de astăzi sunt complet diferite de situația din anul 2000. Un alt obiectiv pe care l-am uh, preluat din rezoluția Parlamentului vizează uh, dezvoltarea și consolidarea transparenței în toate procedurile. Și atunci propunem ca statele membre să publice toate sentințele din domeniul insolvenței, care să fie reunite pe port și publicate pe portalul e-justice și uh, solicităm uh, formulare multilingve pentru uh, acțiunile uh, uh civile care au sunt desfășurate și sunt depuse în format uh, electronic. Colaborăm aici cu DG Enterprise și cu alte direcții competente. Și în alte privințe încercăm să urmăm recomandările rezoluției. Dar există totuși unele domenii în care nu puteam merge mai departe decât uh, suntem prezent. Mai, de ce? Pentru că în unele domenii considerăm că avem nevoie de mai multe cunoștințe și de mai multe analize apoi și pentru că doream ca acest dosar să fie finalizat rapid pentru a aborda cele mai arzătoare probleme din regulament. Chestiunile care credem noi au fost abordate în rezoluție, dar nu au fost preluate, asimilate cât am vrut noi, vizează armonizarea unor aspecte din legislația națională uh, privind insolvența. În comunicarea Comisiei publicată tot în decembrie anul trecut, am identificat deja, dacă bine mă amintesc, 10 domenii în care constatăm că există discrepanțe între legislațiile naționale cu uh, implicații uh, concrete Uh, în situația actuală, care au un impact asupra IMM-urilor și investițiilor cu caracter transfrontalier. De aceea, am anunțat încă din comunicarea noastră că vom lansa un proces de consultare publică în care vom solicita opinii din partea publicului cu privire la acest domeniu, dar și la altele, pentru a afla care Uh, pot fi cele mai bune soluții pentru problemele uh, pe care le avem. Uh, consultarea publică va fi lansată cât se poate de curând și sunt foarte mulțumită de negocierile care au loc în prezent la nivel grupului de lucru competent al Consiliului, pentru că am constatat deja că statele membre au formulat unele contribuții extrem de valoroase pentru progresarea dosarului. Uh, salut uh, și sprijinul Parlamentului European în acest dosar, pentru că consider că împreună putem să realizăm un instrument legislativ cât se poate de rapid. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă spun că următorii pași uh, pentru armonizare vor fi foarte ambițioși. De aceea trebuie ca împreună să reflectăm asupra modului optim de rezolvare a acestor probleme. Mulțumesc! Mulțumim și noi, uh, stimată reprezentanta Comisiei. Uh, eu, ca raportor, am o sarcină relativ ușoară pot să uh, confirm mai întâi ce s-a uh, spus la Consiliu, la Consiliul Informal de la Dublin. Niciunul din statele membre n-ar spus că lucrurile n-ar fi bune. Azi uh, am auzit din partea Regatului Unit că a optat pro ceea ce nu este ceva obișnuit în ultima vreme, uh, practicienii uh, consideră foarte binevenit acest lucru, politicienii consideră binevenit acest lucru. Au mai rămas câteva chestiuni de detaliu tehnice dar pentru că proiectul acesta în ansamblu este privit ca fiind de maximă urgență politică, eh, consider că vom putea să-l finalizăm încă în această legislatură, dacă avem în vedere cu calendarul de până acum al deliberărilor. În plus, eh, nu cred că am prea multe de adăugat la cele spuse de comisie, dau cuvântul colegului Berlinger. Sí, eh, <clears throat> come, come voi sapete, il Parlamento europeo aveva già chiesto lo scorso anno. După cum am spus, eh, anul trecut a fost făcut eh, propunerea Comisiei pentru modificarea regulamentului pentru procedurile de insolvență. Noi vedem favorabil eh, propunerea Comisiei. O considerăm un bun punct de plecare pentru un cadru juridic mai clar. Tema insolvenței e importantă, mai ales într-o perioadă de criză. Și e important să avem un cadru uh, legislativ nu doar după ce am finalizat gestiunea falimentului, ci care să poată să fie un instrument util pentru salvarea întreprinderilor și firmelor în criză. Ehm, Comisia propune extinderea domeniului de aplicare și pentru procedurile hibride și mi se pare o măsură corectă ca cea de a ehm, include măsuri de restructurare a datoriei. Competența ehm, de jurisdicție e, una din, e unul din punctele cele mai sensibile conceptul e acela al, eh, al așa numitului COMI, Centrul Intereselor Principale, cu obiectivul de a evita cazurile acelea de căutarea instanței cele mai favorabile, așa numitul forum shopping. Deci, și aici eh, Comisia a venit cu o mm, propunere mai bună. Și procedurile secundare eh, trebuie să fie privite cu atenție, așa cum le-a propus Comisia. Suntem de acord că trebuie uh, ca procedurile de insolvență să fie, să se bucure de o mai mare publicitate și să uh, fie mai bune informațiile și în legătură cu insolvența grupurilor, cum spunea reprezentanta Comisiei. Și acest lucru este noutate. Deci, practic, noi suntem în favoarea acestei propuneri. Herzlichen Dank. Keine weiteren Wortmeldungen. Dann kommt als nächstes der Berichtsentwurf. Und Mulțumesc. Uh, nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Bun, acum uh, trec la punctul 12. Uh, e vorba de ultima propunere directivă privind apropierea actelor cu putere de lege și actelor administrative ale statelor membre în ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente. Äh, Sper să putem avea un schimb de opinii în legătură cu acest domeniu. În proiectul meu de raport vă voi spune că subiectul principal al Comisiei este ca oamenii, copiii, tinerii să fie protejați în fața consumului de tabac dar există și o serie întreagă de aspecte legale asupra cărora doresc să mă concentrez în proiectul meu de raport, care sunt uh, deja sub semnul întrebării. Este vorba despre conținutul proiectului și temeiul legal, pentru că temeiul juridic poate fi uh, piața comună dar eu cred că aici este poate mai degrabă uh, o problemă de, de uh, protejarea sănătății decât uh, de uh, piață internă. Să vedem din acest punct de vedere dacă aici s-a găsit uh, temeiul juridic corespunzător. Voi mai eh, studia odată hotărârile Curții Europene de Justiție în legătură cu alte probleme referitoare la consumul de tutun. Problematică va fi problema eh, eh, de a încălca anumite drepturi fundamentale ca de pildă dreptul la anumite produse de marcă, să verificăm și dacă uh, vom avea posibilitatea să acționăm din acest punct de vedere, să vedem în ce măsură în uh, urmărirea obiectivului nostru vom putea să acționăm adecvat. Un alt aspect care m-a îngrijorat puțin, având în vedere numărul mare, este numărul mare de acte delegate pe care Comisia le propune în acest domeniu. Iar uh, noi am avut întotdeauna rezerve în ce privește actele delegate. Alte comisii sunt mai puțin reticente drepte față de actele delegate. Uh, se mulțumesc să definească un obiectiv politic și în rest comisia să rezolve lucrurile, dar noi nu am avut niciodată o asemenea atitudine, de aceea voi analiza uh, și problematica actelor delegate. Acestea sunt elementele esențiale uh, asupra cărora mă voi concentra în proiectul meu de raport care încă nu s-a configurat Cred că uh, va fi înțelept ca noi în comisia noastră să nu analizăm problemele uh, de ordin general, culoarea filtrului sau cât de lungă este uh, țigara, ci să ne gândim nici aici în legătură cu aspectele juridice și asupra lor o să mă concentrez. Asta vroiam să spun în deschiderea acestui prim schimb de vederi pe tema aceasta și voi da cuvântul acum colegii Taylor. Um, first of all, I would... Mulțumesc. Aș uh, vrea să mulțumesc în primul rând domnului președinte pentru comentarii uh, în chestiunea actelor delegate, cred că ați spus foarte bine ce ați spus. Poate unele ar putea facilita implementarea directivei, dar altele par să meargă prea departe. Acolo nu cred că e niciun problemă, practic. Dar în ce privește drepturile de proprietate intelectuală, în față de această propunere, Uh, s-a vorbit de încălcarea drepturilor de marcă înregistrată și așa mai departe. Eu spune că industria tutunului uh, în Australia nu a avut câștig de cauză, uh, deși au încercat să se opună etichetării standardizate. Nimeni nu este mai presus de lege. Nu? Și atunci toată lumea trebuie să se supună, de exemplu, legislației în domeniul sănătății publice. Trebuie să ne asigurăm uh, că directiva are un temei juridic uh, solid pentru că e o lege importantă. E vorba de o lege care afectează uh, europenii. Știm că sunt uh, sute de mii de decese în Europa din uh, motiv de, motivul fumatului în fiecare an. Uh, sigur că trebuie să ne gândim și la ceea ce se întâmplă și ce se discută la Comisia pentru Mediu a Parlamentului. Uh, și vom ține cont de asta și trebuie să ne asigurăm, deci, cum spuneam, că avem o, un temei uh, juridic solid. Și cu asta nu mai spun decât că aștept cu uh, interes raportul domnului Lene. Knopf gedrückt, das war der richtige, coleg. cer am, am pasat butonul și Domnul Berlinger, aveți cuvântul. Sì, io anch'io ho due brevissime considerazioni. Da, foarte pe scurt. În primul rând, dezbaterea asupra directivei privitoare la tutun uh, este supusă unui risc, și anume să nu existe două derive uh, sau să fie prea slăbită propunerea comisiei sau să fie prea consolidată. Deci sunt două pericole. Deci trebuie, noi trebuie să găsim calea de mijloc ca să evităm uh, aceste uh, derive. În ce privește temeiul juridic, cred că e bine să ne bazăm pe 114. Asta ar fi soluția cea mai coerentă cu textul. În ce privește dreptul de uh, proprietate intelectuală asupra mărcii, 75% credem că este un procentaj și o limită eficientă și relevantă. Însă e bine, e bine, deși e o limită severă, e vorba de probleme de sănătate. Acestea sunt în joc. Bun, o standardizare a etichetajului pachetelor și o extindere a acestei limite ne pare o măsură excesivă, pentru că riscă să aibă două efecte colaterale, facilitarea contrafacerii și concurența între produse bazate mai mult pe preț decât pe calitate. Până la urmă, vreau să spun ceva și uh, în privința excesului de acte delegate. E adevărat că există o marjă ridicată și trebuie să încercăm să precizăm mai bine uh, acolo unde se poate interveni. Asta ar fi poziția grupului nostru. Mulțumesc. Herr Messerschmidt, bitte, Herr Messerschmidt. Domnul Messerschmidt are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, cred că e corect să ne concentrăm pe aspectele juridice ale acestei propuneri de directivă din partea Comisiei, în special în să examinăm respectarea principiului subsidiarității. Uh, vreau să vă reamintesc că noul tratat de la Lisabona Uh, instituie obligația statelor membre să verifice în ce măsură uh, noile legislații, uh, instrumente legislative sunt în acord cu principiul subsidiarității. Deci, practic, avem o serie de, o masă uriașă de acte legislative pe care trebuie să le examinăm Uh, dar uh, nu pot statele membre să verifice toate aceste acte și de aceea unele, uneori avem nevoie de acte delegate. Dar trebuie să transmitem și în principiu un semnal Comisiei să spunem că există o contradicție între e, uh, procedura de acte delegate și e, obligația statelor membre de a verifica respectarea principiului subsidiarității. Cred că există un exemplu foarte bun uh, uh, în ce privește tutunul uh, snus. Exemplu este din Suedia. Statele membre care doresc să interzică o anumită formă de tutun pot să facă și dacă se decide altfel, se poate și proceda și altfel. Uh, pentru a reveni la propunere. Opt uh, state membre au exprimat rezerve în legătură cu această sugestie a Comisiei, deci practic un, o treime din membrii Consiliului. E important să reținem acest lucru în uh, aviz. Uh, oricum, uh, este un dosar foarte interesant și vom participa la deliberări. Mulțumesc, domnule Messerschmidt. Domnul Mesaroș acum. Ďakujem, pán predseda. <clears throat> Aj keď sme tu zdôraznili, že budeme hlavne hovoriť o... Domnule președinte, vă mulțumesc. Chiar dacă subliniem că ne concentrăm mai ales pe teme juridice, Uh, haideți să mai vorbim și despre altceva. Nu vreau să mă transform în avocatul fumătorilor, nici de cum. Dar uh, modul în care este structurat acest pachet este cât se poate de nefericit, pentru că uh, pentru că va înlocui regulamentul cu privire la propusele de tutun și va, aduce, va dăuna pieței interne. Trebuie să găsim undeva echilibru între uh, a proteja fumătorii și sănătatea lor, respectiv uh, funcționarea pieței interne. Uh, uneori, avertizmentele acestea imprimate pe pachetele de țigări pot fi contraproductive. Trebuie să facem ca să nu se ajungă la creșterea comerțului ilegal, la, la comerțul paralel din, care provine din țările terțe. Noi, de exemplu, în Slovacia avem o mare problemă cu tutunul, contrabanda cu tutun dinspre Ucraina. De asemenea, trebuie să avem în vedere că impactul unora dintre măsurile prevăzute ar putea fi unul negativ inclusiv asupra IMM-urilor din Uniunea Europeană și, și vânzarea uh, redusă a produselor din totun va avea ca și consecință inclusiv reducerea veniturilor bugetare. Deci trebuie să fim foarte prudenți și trebuie să limităm, de exemplu, certificarea obligatorie a, a ambalajelor pentru uh, produse de totun dăunătoare sănătății pentru că acesta ar putea contraveni principiilor liberului, liberului schimb economic. Deci trebuie să protejăm uh, interesul consumatorilor, fie că sunt ei fumători sau nefumători. Uh, da? Fumătorii au tot interesul și dreptul să afle despre informații despre compoziția, uh, uh, caracterul nociv al produsului pe care îl consumă și pentru cei nefumători trebuie să avem grijă să nu se creeze și mai mari probleme economice ca și până acum. Mulțumesc! Mulțumesc pentru sugestia aceasta. Voi încerca să țin cont de cele spuse, dar pentru că nu se mai înscrie nimeni la cuvânt, trecem mai departe la punctul 30, diverse. Și aici uh, implementarea uh, cooperării aprofundate în domeniul taxei pe tranzacțiile financiare. Doamna Regner are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Taxa pe tranzacțiile financiare uh, a traversat împreună cu noi toată perioada asta legislativă. Uh, Parlamentul a, uh, atras atenția asupra unei nevoi acest, acestei taxe în diferitele sale rezoluții și în cele din urmă am și primit uh, din partea Comisiei o propunere pentru instituirea acestei taxe pe tranzacțiile financiare. Uh, Uh, a trecut ceva timp și de la această prezentare a proiectului și am trecut la cooperarea aprofundată și avem o, acum din februarie acum o propunere a Comisiei care este susținută și de 11 din statele membre. Procedura pe care, pentru care am optat este puțin atipică și de aceea, dacă îmi permiteți, voi insista puțin asupra ei. Tema este foarte importantă. Econ, uh, dorește eh, să obțină un vot în comisie în luna, mai și tocmai de aceea ne-am decis și noi să uh, optăm pentru această formă atipică de cooperare, să nu uh, oferim un aviz, ci să uh, votăm uh, uh, comune ale comisiei noastre pentru că astfel putem determina mai bine, codetermina uh, mersul uh, lucrurilor. Deci uh, încercăm mâine prin, cu, avizul și amendamentele noastre să uh, influențăm puțin lucrurile. Săptămâna trecută la Strasburg a avut loc o întâlnire cu raportorii din umbră uh, Uh, am încercat să integrez cât se poate de multe din uh, sugestiile voastre. Uh, doamna Lichtenberger s-a ținut de termenul propus și din partea PPE vor fi formulate unele amendamente orale. Vreau să vă fac câteva comentarii pentru că în mare propunerea comisiei totuși este salutară. Dar iată care sunt problemele cu Comisia. Comisia arată că eh, mai întâi că și produsele derivate sunt cuprinse de domeniul de aplicare al taxei de pe tranzacție financiară. Această prevedere nu trebuie diluată. Eh, mai ales eh, contractele de care vizează preluarea diferențelor de plăți trebuie să fie trebuie să fie uh, incluse și acolo. Trebuie să Trebuie să evităm pierderile totale și obligațiile uh, ulterioare de plată. În special, în Regatul Unit, uh, în uh, urma uh, în urma instituirii taxei de timbru, aceste tipuri de contracte CFT au uh, răsărit ca ciupercile după ploaie. De asemenea, trebuie văzută această taxă pe tranzacție financiară într-un context global pentru a nu determina oamenii să se îndrepte spre paradisurile fiscale. Deci nu trebuie uh, doar să urmărim frauda fiscală, ci și eventualele evaziuni fiscale. Da? Uh, de aceea nu pot să fiu de acord cu amenamentul domnului Bodu, care vorbește aici doar despre fraude Uh, fiscale, deci despre evaziunea premeditată. În încheiere aș vrea să uh, vă uh, spun cu titlu informativ, nu știu dacă ați aflat deja, că aflăm din comunicate de presă că guvernul Regatului Unit dorește, că ar fi acționat, ne-ar fi acționat pe noi în instanță la Curtea Europeană de Justiție pentru tocmai această metodă de cooperare aprofundată. Ceva ce Regatul Unit care a, a, a făcut și în cazul uh, brevetelor. Noi considerăm că aceasta este doar o tactică pentru tărăgănarea situației. Eu cred că nu trebuie să uh, pierdem din privire nici uh, aceste evoluții din Regatul Unit. Mulțumesc, uh, da, știm, dar demersul Regatului Unit a eșuat și în cazul brevetelor și eu cred că putem privi cu relaxare spre această acțiune în justiție. Ehm, eu nu cred că vor exista obiecții din partea noastră față de procedura pe care ați eh, ales-o. Acum cred că putem suspenda ședința publică și uh, începem imediat cu sesiunea cu ușile închise. Rog tehnicienii să deconecteze instalațiile de web streaming și pe aceia care nu sunt mandatați să rămână în sală să o părăsească acum. Pauză tehnică două minute. Mm,